se referă la comisiile de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Carver. Domnul Carver, vă rog. Nope. Domnul Carver, fără microfon, nu se aude ce spune în cabine. Oh, Iertați-mă, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, dacă mă auziți. Mi se pare foarte ciudat că această propunere pe care trebuie să o votăm acum a fost anunțată la șapte ieri seară în plenară când erau doar câțiva colegi prezenți aici. Aș vrea să notez că nu este foarte transparentă această procedură și că ar fi trebuit să fim anunțați înainte de 8. Da, eram doar câțiva aici în sală din câteva grupuri și mi se pare foarte bizar și destul de nedemocratic. Mulțumesc. Okay, I can da, păi pot să vă informez că în același timp puteți să vedeți pe internet că se pregătește. Bun, am înțeles. Trecem acum mai departe la vot. Comisiile de anchetă, vot nominal, votul este deschis a votat toată lumea votul este închis. adoptat. trecem acum la votul privind uh, pe ibrahim halawa și avem punctul cinci propunere comună de rezoluție Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că cele două surori ale lui Ibrahim uh, Badavi sunt prezente aici și aș dori să le spun bun venit. Mulțumim, mulțumim. Punctul cinci Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem acum la votul rezoluției în ansamblu. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat felicitări! următorul punct la vot este situația din maldive. avem o propunere comună de rezoluție a mai multor grupuri politice. amendamentul doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. punctul unsprezece votul este deschis. votul este închis. adoptat. amendamentul 1. cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. rezoluția în ansamblu votul este deschis. votul este închis. adoptat. trecem la uh, punctul malaysia tot o propunere comună de rezoluție a mai multor grupuri politice. avem amendamentul trei cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. paragraful este evident. paragraful doisprezece votul este deschis. votul este închis. adoptat. amendamentul doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. paragraful paisprezece text original votul este deschis votul este închis adoptat amendamentul unu cine este pentru împotrivă abțineri respins rezoluția în ansamblu cine este pentru împotrivă abțineri adoptat raportul doamnei kalniete votul este deschis votul este închis adoptat raportul lochbihler votul este deschis votul este închis adoptat. al doilea raport lochbihler amendamentul unu cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul patru cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul doi pentru? împotrivă abțineri respins. punctul douăzeci și șase în trei părți prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a treia parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. amendamentul trei cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. punct cine este pentru? împotrivă abțineri respins. amendamentul cinci cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat considerentul i prim, în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat rezoluția în ansamblu votul este deschis votul este închis. adoptat. trecem la raportul finalizarea uniunii economice și monetare a uniunii europene amendamentul șaptesprezece d cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul cinci votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul unu cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul optsprezece d cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins amendamentul șase votul este deschis votul este închis respins text original punctul doi în două părți prima parte cine este pentru cine este împotrivă abțineri adoptat a doua parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat amendamentul nouăsprezece pentru împotrivă abțineri respins amendamentul douăzeci pentru împotrivă abțineri respins amendamentul douăzeci și unu pentru împotrivă abțineri respins amendamentul douăzeci și doi votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul douăzeci și trei votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul douăzeci și patru pentru împotrivă abțineri respins amendamentul douăzeci și cinci pentru împotrivă abțineri respins amendamentul douăzeci și șase votul este deschis votul este închis respins amendamentul douăzeci și șapte votul este deschis votul este închis. respins. amendamentul douăzeci și opt votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul douăzeci și nouă pentru împotrivă abțineri respins amendamentul treizeci votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul treizeci și unu votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul treizeci și doi votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul treizeci și trei votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul treizeci și patru votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul treizeci și cinci votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul treizeci și șase votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul doi pentru împotrivă abțineri respins. amendamentul șapte votul este deschis. votul este închis. respins amendamentul treizeci și șapte pentru împotrivă abțineri respins amendamentul treizeci și opt d pentru împotrivă abțineri respins amendamentul treizeci și nouă pentru împotrivă abțineri respins amendamentul patruzeci pentru împotrivă abțineri respins amendamentul patruzeci și unu pentru împotrivă abțineri respins amendamentul patruzeci și doi pentru împotrivă abțineri respins patruzeci și trei d pentru împotrivă abțineri respins patruzeci și patru pentru împotrivă abțineri respins patruzeci și cinci pentru împotrivă abțineri respins patruzeci și șase pentru împotrivă abțineri respins patruzeci și șapte pentru împotrivă abțineri respins patruzeci și opt pentru împotrivă abțineri respins amendamentul trei votul este deschis votul este închis. respins paisprezece pentru împotrivă abțineri respins opt pentru împotrivă abțineri respins nouă pentru împotrivă abțineri respins zece pentru împotrivă abțineri respins unsprezece pentru împotrivă abțineri respins doisprezece pentru împotrivă abțineri respins treisprezece pentru împotrivă abțineri respins cincisprezece d pentru împotrivă abțineri respins șaisprezece pentru împotrivă abțineri respins. patru votul este deschis. votul este închis. respins. rezoluția în ansamblu cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. it was obvious a fost evident. Domnul Preda, raportul anual privind drepturile omului pe 2014. Cinci Pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul șase în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul șapte în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. punctul douăzeci și doi în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat punctul douăzeci și șapte în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul treizeci și trei în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul treizeci și șapte în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul patruzeci și șase amendamentul trei pentru împotrivă abțineri adoptat. textul original punctul patruzeci și șase cade. punctul cincizeci și patru în două părți primele două prin apel nominal prima parte votul este deschis votul este închis sorry votul este deschis prima parte votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat. a treia parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul șapte pentru? împotrivă? abțineri? respins. patru pentru? împotrivă? abțineri? respins. cincizeci și șase în două părți ambele prin vot nominal prima parte votul este deschis votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat opt cine este pentru împotrivă abțineri respins nouă pentru abțineri împotriva abțineri respins punctul șaizeci și cinci în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat șaizeci și șapte în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat zece pentru împotrivă abțineri respins unsprezece pentru împotrivă abțineri respins doisprezece pentru împotrivă abțineri respins punctul șaptezeci text original votul este deschis votul este închis adoptat treisprezece pentru împotrivă abțineri respins șaptezeci și trei în două părți ambele prin vot nominal. prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat șaptezeci și patru în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat titlul după punctul șaptezeci și patru original în uh, două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. we check votul este deschis votul este închis adoptat. șase cine este pentru? împotrivă abțineri Check. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 84 84 votul este deschis votul este închis adoptat optzeci și cinci votul este deschis votul este închis adoptat optzeci și șapte în două părți ambele prin apel nominal prima parte votul este deschis votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis. adoptat. punctul nouăzeci și unu în uh, două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat nouăzeci și doi în trei părți toate prin apel nominal prima parte votul este deschis votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat. punctul nouăzeci și trei pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul nouăzeci și opt în două părți ambele prin apel nominal prima parte votul este deschis votul este închis adoptat. a doua parte votul este deschis votul este închis. adoptat. punctul o sută trei pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul o sută patru în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin vot nominal votul este deschis votul este închis. adoptat. punctul o sută cinci în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat punctul o sută șase în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat punctul o sută opt în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul o sută unsprezece text original în trei părți toate prin vot nominal. prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis adoptat. a treia parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. punctul o sută paisprezece în patru părți toate prin apel nominal. prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat a patra parte votul este deschis votul este închis. adoptat. punctul o sută nouăsprezece în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. amendamentul cinci pentru împotrivă abțineri respins unu pentru împotrivă abțineri adoptat doi pentru împotrivă abțineri adoptat rezoluția în ansamblu prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat felicitări raportorului. trecem la următorul vot cea de a douăzeci a aniversare a acordului de pace de la dayton și avem o propunere de rezoluție din partea enf pentru împotrivă abțineri respins trecem acum la propunerea comună de rezoluție a celorlalte grupuri politice <clears throat> trei amendament oral domnul preda push the button try again try again you will finally mai încercați o dată deci, yeah, that's da, okay. mulțumesc, mulțumesc domnule președinte

poate fi citit de către musulmanii din bosnia și herțegovina ca un apel la purificare etnică. vă mulțumesc mult. Uh, există obiecții față de acest amendament? slightly insufficient. Um, deci supun la vot amendamentul așa cum a fost modificat cu amendamentul oral al domnului preda. cine este pentru? împotrivă? abțineri? we check. votul este deschis. votul este închis. adoptat trecem direct la punctul patru cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. punctul cinci prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. amendamentul patru pentru împotrivă abțineri adoptat punctul șase cade amendamentul unu pentru împotrivă abțineri respins amendamentul doi pentru împotrivă abțineri respins rezoluția în ansamblu vot nominal votul este deschis votul este închis. adoptat. trecem acum la raportul valero exportul de arme. punctul unu în două părți. prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul cinci în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat punctul șapte în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat punctul opt în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat punctul nouă pentru împotrivă abțineri adoptat punctul unsprezece în patru părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri we check votul este deschis votul este închis. adoptat. a patra parte pentru împotrivă abțineri adoptat. punctul paisprezece în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat punctul optsprezece pentru împotrivă abțineri adoptat nouăsprezece pentru împotrivă abțineri adoptat douăzeci pentru împotrivă abțineri uh, we check. votul este deschis votul este închis adoptat douăzeci și trei pentru împotrivă abțineri adoptat douăzeci și patru în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri check votul e deschis votul e închis adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat douăzeci și șase pentru împotrivă abțineri check votul e deschis votul e închis adoptat douăzeci și opt pentru împotrivă abțineri respins douăzeci și nouă vot prin apel nominal votul este deschis votul este închis respins treizeci și unu pentru împotrivă abțineri respins treizeci și doi în două părți pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. treizeci și trei pentru împotrivă abțineri adoptat. treizeci și patru pentru împotrivă abțineri adoptat. treizeci și cinci pentru împotrivă abțineri adoptat. patruzeci în cinci părți prima parte pentru împotrivă abțineri respins a doua parte pentru împotrivă abțineri respins a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat a... we we check. votul este deschis votul este închis adoptat. you have taken my words from my mouth. mi ați luat cuvintele din gură. împotrivă abțineri respins. a cincea parte pentru împotrivă abțineri respins. we check votul este deschis votul este închis a adoptat with my apologies patruzeci și unu în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri we check votul este deschis votul este închis. adoptat. patruzeci și doi în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat. patruzeci și trei în patru părți toate prin vot nominal prima parte votul este deschis votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a treia parte votul este deschis. votul este închis. Uh, Dacă colegul nostru dorește ceva. A patra parte. Votul este deschis, Mr. Preda. Votul este închis. Adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 46 în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă abținere adoptat a doua parte pentru împotrivă abținere adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat patruzeci și nouă în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat cincizeci și unu în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat cincizeci și patru în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat cincizeci și șapte pentru împotrivă abțineri adoptat cincizeci și opt pentru împotrivă abțineri votul este deschis votul este închis adoptat cincizeci și nouă pentru împotrivă abțineri check again votul este deschis votul este închis adoptat considerentul d prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri cec. votul este deschis. votul este închis. adoptat. considerentul g în patru părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a patra parte pentru împotrivă abțineri adoptat. considerentul h două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat rezoluția în ansamblu vot prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat. trecem acum la următorul vot brevetele și drepturile amelioratorilor de plante. amendamentul unu vot nominal votul este deschis votul este închis respins doi pentru împotrivă abțineri respins trei pentru împotrivă abțineri respins patru pentru împotrivă abțineri respins cinci prin vot nominal votul este deschis votul este închis votul este în continuare deschis și acum e închis respins trecem acum la punctul patru în trei părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a treia parte prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. șase pentru împotrivă abțineri respins votul rezoluției în ansamblu prin apel nominal votul este deschis votul este închis adoptat. trecem acum la punctul situația din burundi propunere comună de rezoluție șaisprezece cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat douăzeci și doi în patru părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat a treia parte pentru împotrivă abțineri adoptat a patra parte pentru împotrivă abțineri adoptat amendamentul unu prin vot nominal votul este deschis votul este închis. este respins. trecem la textul original în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. a doua parte pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. trecem acum la rezoluția în ansamblu cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. trecem acum la protejarea parcului național virunga din republica democratică congo. șase cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. unu pentru împotrivă abțineri adoptat. doi pentru împotrivă abținere adoptat șapte pentru împotrivă abținere adoptat we check șapte seven we check seven votul este deschis votul este închis respins with my apologies trei cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat patru pentru împotrivă abțineri adoptat cinci pentru împotrivă abțineri adoptat rezoluția în ansamblu pentru împotrivă abțineri adoptat. I wish you a merry Christmas and a happy urez un Crăciun fericit și un an nou fericit.